coordonatorii au discutat abordările politice privind dosarul referitor la etichetarea textilelor și coordonatorii doresc să recomande comisiei să nu încercăm un acord la prima lectură, ci să mergem uh, într-o a doua lectură și vot în plenară. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu toții cu această propunere. Se opune cineva? Poziția este, domnul Mandes va transmite acest lucru Consiliului și vom uh, trece la un vot în primă lectură și apoi mai departe. Probabil uh, acest lucru se va întâmpla în sesiunea 1 sau 2 din mai, în funcție de program. Și de asemenea, întrebările orale ale Comisiei privind aspectele legate de consumatori pentru scutirile bloc pentru autovehicule au fost acceptate și vor fi discutate cu responsabilii din Comisie peste o săptămână, începând de mâine, în mini-plenara din Bruxelles. Doamna Rule a făcut un comentariu privind uh, calendarul pentru buget și am să-i dau cuvântul ca să ne dea câteva detalii. Mulțumesc. Am atras deja în repetate rânduri comisiei că în acest an avem foarte puțin timp pentru a pregăti bugetul așa cum o făcusem în trecut. Pe 12 mai e termenul de depunere a amendamentelor la Comisia de Buget și noi avem posibilitatea ca numele comisiei, respectiv eu, în cooperare cu raportorii din umbră a diferitelor grupuri politice, să prezentăm amendamente este foarte puțin timp. Propunerea mea este să ne întâlnim cu raportorii din umbră pe 11 mai, să pregătim aceste amendamente. Nu va fi mult de lucru pentru că noi nu avem foarte mult de a face cu bugetul. vă atrag atenția asupra proiectelor pilot, două sau trei, Solvit, formul Pieței Interne. Aceste chestiuni trebuie clarificate și să venim cu propuneri de amendament pentru ca temele care sunt importante pentru noi să nu dispară de pe radarul lor. Mulțumim, doamna Tale, vreați să interveniți pe buget sau pe alt uh, subiect? Întâi, uh, văd că nu, întâi luăm întrebările referitoare la buget. Mulțumesc. Presupun că toată lumea este mulțumită cu procedura propusă de doamna Rule și grupurile politice și raportorii din umbră se vor întruni pentru a prezenta poziția noastră Comisiei Buget. Doamna Steiler dorea să se refere la nota mea referitoare la scutirea bloc autovehicule. Am vrut să vă spun că în Comisia Econ se votează aceste scutiri bloc pentru autovehicule. Am participat la acea întâlnire și cred că e important să știm ce fac și ei acolo pe acest subiect. Președintele, rezoluția privind întrebările orale a fost ideea noastră, în primul rând, și suntem mulțumiți de faptul că și Comisia Econ a ajuns la asta. Chiar dacă e doar cu o lună înainte de intrarea în vigoare a regulamentului și noi totuși am ridicat această chestiune în octombrie 2009, știu că sunt aici membri ai grupurilor politice care au contribuit la rezoluție. Rezoluția însă evident va trebui să fie negociată de toate grupurile politice și colegii care sunt interesați să urmărească aspectele privind consumatorii vor avea ocazia să intervină. Vă mulțumesc, doamnă Steller, că ne-ați sprijinit interesele deci pe acest subiect. Și cu asta trecem la un raport important al domnului lui Greh privind uh, pieței unice a consumatorilor și cetățenilor. Avem o gamă largă de schimburi de vederi pe acest subiect în prezența profesorului Mario Monti, care lucrează la raportul Paolo. Domnul Greh a primit 236 de amendamente, ceea ce ne arată că interesul e mare și, de asemenea, cred că momentul la care avem acest raport este corect, având în vedere că raportul domnului Monti va fi um, făcut public când noi vom avea votul. Îi dau cuvântul deci raportorului să ne vorbească despre amendamente și apoi raportorilor fictivi. Nu știu cine reprezintă PPE-ului, domnul Caros. Se pare că este la vot la ICON, li se va alătura mai târziu. Domnul Rochefort, domnul Kaufman este aici, doamna Rule va veni, eu sunt aici și domnul Dion este aici. Am să dau cuvântul raportorilor fictivi și apoi tuturor celorlalți care doresc să intervină. Avem și reprezentantul Comisiei. Domnul Greh are cuvântul, dar înainte de asta aș vrea să spun că această întâlnire este transmisă pe internet, așa că vă rog să folosiți microfonul din stânga dumneavoastră pentru a, putea fi, pentru a vi se putea încadra imaginea. Domnule Greh. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Cred că la început trebuie să vă spun că au fost 236 de amendamente, cum ați spus și dumneavoastră. Amendamentele au venit din toate părțile. În momentul de față încerc să structurez niște amendamente de compromis care să combine diversele solicitări venite din partea grupurilor, însă încă de la început vreau să vă spun că n-am putut să-mi transform uh, raportul într-o listă de dorințe. A trebuit să mă concentrez pe niște aspecte. De exemplu, un aspect a fost legat de faptul că titlul raportului meu era oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor. Asta nu înseamnă că exclud cele patru libertăți și celelalte aspecte economice ale pieței unice, dar dacă e să includ totul, evident, am uh, avea un raport nesfârșit. Dați-mi voie să vă dau un exemplu în acest sens. Nu menționez uh, afacerile pentru că în raportul meu n-am putut aborda acest subiect. Am menționat IMM-urile, am scris destul de mult despre IMM-urile, dar dacă trebuie să le menționez pe toate, nu vor avea legătură cu subiectul raportului. E deci logic. Nu spun că nu trebuie să discutăm despre ele, dar nu aici, în acest raport, fiindcă atunci am avea un conflict între acest lucru și principalul obiectiv al raportului. am discutat amendamentele cu majoritatea raportorilor din umbră. Știu că avem un timp limitat la dispoziție, însă aș spune că avansăm destul de rezonabil pe o serie de amendamente. Încă mai trebuie să discut cu alți raportori din umbră anumite detalii pentru a putea să echilibrăm toate ideile nu e un lucru ușor, dar pe de altă parte trebuie să existe și un mesaj politic ferm. Trebuie să ne asigurăm că această piață unică este revigorată și nu cred că trebuie să diluăm forța mesajelor noastre. E un lucru foarte important dacă vrem să uh, obținem niște rezultate concrete și nu uh, ceva care să fie lipsit de eficiență. De aceea vă spun că voi continua să vă stau la dispoziție pentru comentariile care pot veni din partea raportorilor din umbră. Evident, cu plăcere voi asculta intervențiile colegilor mei astăzi aici, însă ce vreau să subliniez este faptul că raportul trebuie să fie unul bine structurat, disciplinat și nu trebuie ca mesajul său să fie diluat cu prea multe aspecte. De fapt, și din grupul meu trebuie să mă asigur că nu tot ce se găsește pe acea listă de dorințe se va reflecta în raport. De aceea aș vrea să rog toți colegii să înțeleagă acest aspect. Cu asta mă închei intervenția și ascult acum cu mare atenție ce aveți de spus dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult lui. Întâi de toate, cred că, într-adevăr, ă, accentul raportului trebuie să fie pus pe anumite recomandări și astfel putem ajunge la un acord concret în întreaga comisie pe aceste recomandări cheie fiindcă asta este ceea ce va produce impactul dorit atât la nivelul Consiliului cât și a Comisiei Europene. Deci, mă bucur să văd că grupurile politice vor colabora pe aceste strategie și dacă e să analizăm amendamentele, într-adevăr, cred că ne îndreptăm în direcția corectă. De asemenea, trebuie să fim atenți să nu includem subiecte care nu intră în uh, mandatul acestei comisii. După cum ne-ai spus și tu, este vorba de un raport pentru această comisie, nu e o rezoluție a Parlamentului sau strategia 2020 și de aceea trebuie să ne axăm pe niște recomandări cheie. Dar, evident, grupurile politice vor hotărâ finalul. Asta e doar recomandarea mea ca președinte, pe care sper că o veți accepta ca o recomandare neutră. Domnul Calas nu este aici și dacă PP-ul este de acord, trecem la domnul Rochefort, doamna Rulă, apoi eu, scurt în numele grupului meu, domnul Dion și domnul Caros este aici și putem uh, deschide și lista generală cu doamna Gebhardt, care va fi prima. Domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Greh, pentru toată activitatea dumneavoastră. Cele 236 de amendamente, evident, care vin de la noi toți, vă complică uh, munca, dat fiindcă timpul este limitat. Aș vrea doar să vă spun că atunci când avem așa un număr de amendamente pentru un astfel de text, întrebarea este de ce. Din punctul meu de vedere, asta ne arată că la nivelul colegilor noștri există nevoia de a stabili un echilibru în textul dumneavoastră și cred că, având în vedere intervenția dumneavoastră, cred că putem spune că acest număr ridicat de amendamente ne ilustrează criza pieței interne și oboseala care există pe această piață internă. Avem un text pe care, în mod normal, vreți să-l axați pe consumatori și cetățeni. Însă, situația actuală, conjunctura de pe piața externă, face ca titlul raportului dumneavoastră, piața internă, să creeze probleme. Și cred că așa trebuie să interpretăm lucrurile. Piața internă nu o duce bine, pentru că există la nivelul parlamentarilor o dorință de a reintroduce multe lucruri care sunt oarecum îndepărtate de obiectivul stabilit de dumneavoastră. Am un exemplu din punctul meu și al grupului pe care îl reprezint. Înțeleg că există multe amendamente prin care se reintroduce nevoia de luare în considerare a IMM-urilor la cum văd eu conceptul de piață interioară, nu putem să avem o piață interioară care să fie lipsită de echilibrul. Aceasta trebuie să se bazeze pe o, un studiu și un echilibru între interesele consumatorilor și cetățenilor și IMM-urile pentru a putea avea o generare de bogăție, de bunăstare. Așa că Propunerea mea ar fi să existe amendamente în acest sens și în, acest, în același timp să luăm și baza raportului dumneavoastră. De exemplu, capitolul care se axează pe consumatori și cetățeni, acolo n-ar trebui să introducem amendamente referitoare la IMM-uri. Deci, în alineatele raportului dumneavoastră, trebuie să fie introduse dacă sunt de ordin general. Dar când avem capitole despre cetățeni și consumatori, nu vorbim despre IMM-uri. Cred că așa trebuie înțelese lucrurile. Avem un timp foarte limitat la dispoziție. Toată lumea a înțeles care este interesul pe care îl avem cu toții să fim pregătiți pentru discuția referitoare la piața internă, dat fiindcă toată lumea așteaptă foarte multe și de la raportul Monti. Însă vreau să vă spun că există probleme. Dat fiindcă votul va avea loc mâine, deocamdată pot să vă spun că eu nu am primit traducerea acestor amendamente în limba mea. Nu știu dacă așa stau lucrurile și cu ceilalți colegi. Nu vreau să spun că nu toate limbile au importanță egală, dar e destul de deranjant să nu ai traducerea în limba ta. Și cred că asta ar fi un motiv justificat să spunem că nu suntem capabili să trecem acum la vot. N-am să insist însă cu acest argument, fiindcă înțeleg și uh, limitarea asta de timp de care vorbiți. Dar aș vrea să vă spun că atunci când avem 236 de amendamente, nu știu cum fac ceilalți colegi, dar trebuie să le analizăm foarte repede pe fiecare și există amendamente care propună eliminarea unei teze, nu pentru că nu suntem de acord cu ideea din teza respectivă, ci că această idee se regăsește într-un alt articol. Și ca să văd concordanța între amendamente, trebuie să am o serie de amendamente limitate ca număr, care să ne permită să analizăm și amendamentul din care se elimină o teză și amendamentul în care se introduce teza respectivă. Și dacă avem 236 de amendamente, nu avem cum face această analiza încrucișată. Asta am vrut să subliniez. Deci trebuie să analizăm amendamentele, dar și legătura dintre ele. Și în încheiere am să spun că, evident, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, amândoi. E un subiect important pentru care trebuie să găsim și să căutăm un consens. Și eu, în orice caz, voi face tot ce îmi stă în putere și cred că mulți colegi sunt de acord cu mine să încercăm să ajungem la consens la niște amendamente de compromis la care dumneavoastră lucrați și vom lucra și astăzi. Mulțumesc! Uh, thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Roșfo. Secretariatul știți bine că a încercat uh, să vină cu o, o sinopsă a amendamentelor cât se poate de repede și apreciez faptul că ați dat disponibilitate uh, de a lucra în condițiile astea mai dificile. Sper însă ca Comisia să înțeleagă cât de important este acest raport pentru noi și ca acesta să fie dezbătut împreună cu propunerea Comisiei și a raportului Monti. Domnul Barnier, care va veni la comisia noastră mâine, ne va putea spune câte ceva și în ceea ce privește calendarul Comisiei pe această temă? și uh, sperăm de asemenea că putem veni cu o declarație clară până în plenul din mai. Doamna Rule, eu nu sunt raportor din umbră, de aceea voi încerca să fiu succintă. Vreau doar să punctez ceva. Eu cred că cele 236 de amendamente arată nu doar că avem o criză a pieței interne, ci și că această comisie este afectată de interese uh, independente de aceea doresc să semnalez raportorului că aș dori să putem ajunge la compromise. Nu cred că are rost să încercăm să îmbunătățim acest raport prin aceste interese uh, individuale pentru că altfel nu vom putea să influențăm raportul Monte și evoluția ulterioară a pieței interne. De aceea uh, îmi scot pălăria față de munca depusă de domnul Grech și doresc să-i semnalez că noi suntem dispuși să facem totul pentru a ajunge la un bun compromis și să nu diluăm acest raport. Uh, well, if, um... Ei bine, dacă îmi permiteți uh, și mie, în calitate de raportor din umbră din partea grupului meu să punctez câteva aspecte. În ceea ce privește concentrarea acestui raport asupra unor aspecte cheie. M-am bucurat să văd că există un interes atât de mare vis-a-vis -vis de acest raport, pentru că nu întotdeauna este cazul uh, la rapoartele uh, din proprie inițiativă. Eu cred că numărul de amendamente arată interesul dumneavoastră. Sunt uh, în oarecare măsură de acord cu domnul Roșfor, dar cred că acest lucru evidențiază în special faptul că finalizarea pieței interne este departe de a fi fost atinsă. și cred că amendamentele vin cu o serie de sugestii importante. Cred de asemenea că ar trebui să introducem uh, elemente în ceea ce privește IMM-urile. Aici nu sunt în totalitate de acord cu lui, pentru că acestea vor deveni din ce în ce mai importante în viitorul economiei europene și vrem să avem uh, mai mulți uh, liberi întreprinzători, uh, să încurajăm oamenii să, să facă acest lucru, să le arătăm oportunitățile pieței interne. Și directiva serviciilor, de exemplu, se concentrează în primul rând pe oferirea de informații pentru IMM-uri, pentru a profita de această șansă de a explora posibilitățile din alte țări și de a elimina obstacolele uh, în acest sens. Apoi, încă un aspect pe care aș dori să-l punctez uh, legat de intervenția mea de data trecută, e vorba de măsurile care trebuie luate. Eu uh, spuneam că ar trebui să avem un cadru mai larg care să fie armonizat și cu uh, așa numitul Small Business Act, a legislației cu privire la IMM-uri, și ar trebui să includem, cumva să incorporăm și elementele legislative și nelegislative într-o inițiativă politică unică clară. Eu cred că asta este până la urmă una dintre marile idei din acest raport și m-am bucurat să văd că lui a sugerat într-un amendament de compromis uh, acest uh, lucru. Eu cred că acest uh, lucru ar reuni oarecum propunerile mai multor membri din această comisie, pentru că trebuie să promovăm ideile propuse în legislația cu privire la IMM-uri și să sugerăm și acțiuni, măsuri de luat uh, din partea statelor membre care să rezolve probleme cu care se confruntă în fapt uh, cetățenilor pe piața internă. Și de aceea sper că acest uh, raport va fi o contribuție esențială care va fi preluată și de Comisie și de Consiliu. Așadar, astfel Astfel vom reuni să uh, avem și un uh, efect împreună odată cu acest raport. Sper că Luis va reuși să incorporeze oarecum aceste idei și sper că vom reuși să agreem un uh, pachet consensual astfel încât acest raport să aibă impactul pe care îl merită. Acum ai voi da cuvântul domnului Dio. Sau ați doreați să reveniți? Poate că nu m-am exprimat suficient de clar. Când am vorbit de businesses, de companii, nu mă refeream în mod clar la IMM-uri. Am vrut doar să arăt că nu m-am putut ocupa de corporații, de companii mari în acest raport, dar în ceea ce privește IMM-urile, mare parte dintre amendamente care uh, vizau IMM-urile au fost acceptate de către mine. Mulțumesc pentru această completare. Domnule Dion, care de asemenea se implică foarte mult în ceea ce privește IMM-urile. Desigur, domnule președinte. Aș dori să sprijin toate amendamentele care uh, îmbunătățesc poziția IMM-urilor, dar doresc să evidențiez și eu, la rândul meu, că este vorba de un raport foarte bun și aș dori să-mi aduc și eu contribuția pentru găsirea unui consens cât mai larg, pentru că este o temă foarte importantă. De aceea, ideile lui Louis Grech uh, mi se par foarte utile. Această a cincea, al cincelea pilon este ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani. Însă aș dori să mă refer și la câteva puncte concrete. Într-unul din amendamente solicităm și acest lucru încă nu se reflectă în amendamentele de compromis, faptul că trebuie să depășim aceast, acest decalaj digital comerțul electronic uh, a avansat foarte mult, însă constatăm că multe IMM-uri încă nu fac uz de acest lucru, pentru că aici există, într-adevăr, încă obstacole. Și deseori IMM-urile dispun de mult prea puține fonduri pentru a investi în această direcție. Uh, este o chestiune care trebuie evidențiată în, în acest raport. În acest sens am introdus un amendament care sperăm că se va regăsi în versiunea finală. În al doilea rând, la, în amendamentele de compromis lipsește oarecum ideea că ar trebui să medităm asupra funcționării sau capacității de funcționare a pieței. Pentru că constatăm totuși că în ultimii ani profitul rapid a fost uh, motorul. Poate că și o viziune mai pe termen lung ar trebui să reintre în atenția noastră și anume cum să putem, cum putem evita ca profiturile pe termen scurt uh, să acapareze toată atenția și cum putem crea o structură care să funcționeze pe termen lung. Acestea ar fi observațiile mele. În rest, sunt sigur că vom beneficia de un raport foarte bun. A venit și domnul Calas. Doriți să interveniți sau doriți să dau cuvântul mai întâi altor vorbitori? Ok, deci încă doi vorbitori, apoi puteți interveni dumneavoastră. Doamna Ghepat, mulțumesc, mulțumesc lui Grec pentru activitatea excelentă pe care ai făcut-o. Aș dori și eu să încep cu punctul menționat de domnul Roșfort, și anume traducerile. Doresc să vă reamintesc că mai multe grupuri politice rugaseră să se amâne termenul de depunere a amendamentelor și s-a spus de la bun început foarte clar că acest lucru uh, înseamnă că la momentul deciziei nu toate versiunile lingvistice ar fi fost uh, disponibile și că ar, va trebui să lucrăm cu versiunea engleză, iar grupurile au fost de acord. Dar dacă această anticipare a termenului de depunere a amendamentelor este agreată, trebuie să uh, fim conștienți de faptul că poate apărea această problemă a versiunilor lingvistice și eu aș prefera să am textele în germană decât în engleză, e clar, dar textul domnului Krech este per ansamblu atât de bine elaborat încât uh, poate fi urmărit ușor. Aș dori să mai atrag atenția și asupra faptului că noi, coordonatorii, atunci când am decis să facem acest raport de inițiativă, intenționasem să ne concentrăm asupra întrebării ce înseamnă piața internă pentru consumatori și pentru cetățeni știind că anumite aspecte nu vor intra în sfera de acoperire a acestui raport, dar trebuie să venim cu un răspuns și pentru cetățenii noștri care ne întreabă tot mereu cum ne ajută pe noi piața internă. De aceea, Luis a trebuit să excludă o serie de domenii care sigur că sunt relevante pentru piața internă. Mă refer la uh, dreptul fiscal, tot felul de alte aspecte economice, pentru că acestea nu vizează direct cetățenii, ci alte domenii politice. Și sigur că vă dau dreptate, domnule Roșfort, când spuneți da, dar situația în care ne aflăm astăzi, după criza financiară, criza economică, Sigur că ne place să putem veni cu un răspuns uh, și aici, dar trebuie oarecum să dăm uh, dovadă de o anumită reținere dacă dorim să dăm un răspuns la prima întrebare pe care am formulat-o. Însă, încă o dată, cred că important este să vedem perspectiva cetățeanului în acest raport. Uh, domnule Roșfort, dacă doriți, sigur că am putea face un uh, raport separat, dar mai este și raportul doamnei Tun, unde ne-am concentrat asupra pieței interne și a aspectelor economice. Cred că domnul Grec a reușit foarte bine să arate în mod clar că politica economică și binele cetățenilor nu trebuie să fie o contradicție, ci că pot fi armonizate. Și acum, dacă analizez amendamentele, constat că este și o abordare acceptată și de colegi ceea ce ar trebui să se reflecte în continuare în acest raport. Apoi o întrebare și uh, pentru PPE. Mă bucur faptul că domnul Schwab și domnul Callas doresc să intervină după mine, pentru că încă avem uh, o anumită divergență aici. Și anume dacă completăm titlul Piața internă pentru cetățeni. Uh, Cred că ar fi un semnal pozitiv să le arătăm că vizăm și interesele lor, bineînțeles împreună cu IMM-urile, acestea fac evident parte din preocupările noastre, aici se creează cele mai multe locuri de muncă, se produc cele mai multe bunuri și servicii, dar m-aș bucura dacă PPU ar putea să accepte în acest raport care pledează în favoarea cetățenilor să avem un astfel de document uh, ca semnal pentru cetățenii noștri ca și ei să știe că ne gândim la ei atunci când facem uh, politici uh, europene. Domnule Schwab, apoi domnule Calas. Mulțumesc, domnule președinte pare rău că nu am putut fi prezent la început pentru că a trebuit să votez în Comisia Econ. Pentru început, și raportorul nostru din uh, umbră va interveni imediat. Aș dori însă să mulțumesc domnului Greh, raportorului nostru, pentru că a reușit uh, să redacteze un raport echilibrat. Am reușit să agreem o serie de puncte. Am uh, încercat de asemenea cu multe amendamente să venim să îmbunătățim acest raport. Așa cum spunea și doamna Gepard, este vorba de un document orizontal important pentru avizul pe care îl elaborează domnul Monti și știm că comisarul Barnier pe această bază planifică o relansare a pieței interne. De aceea este important ca și noi Parlamentul să ne expunem punctele de vedere. Noi credem că acest titlu Single Market Act, adică legislația cu privire la piața internă a fost copiat oarecum după titlul Small Business Act, cel care vizează IMM-urile. Considerăm că și întreprinderile mici și medii ar trebui să apară aici. Domnul Calas a avut uh, negocieri și aseară pe această temă. Sperăm că punctele 22, 23 și 24 să fie luate în considerare așa cum ne dorim. Mulțumesc, domnule Schwab, domnule Calas. Da, domnule președinte, mulțumesc. Și eu aș dori să-mi cer scuze pentru absența mea inițială, dar am fost unul dintre inițiatorii uh, raportului discutat uh, și votat în Comisia Econ în ceea ce privește autovehiculele, de aceea a trebuit să fiu prezent acolo. În primul rând aș dori să mulțumesc colegului Greh pentru faptul că de la bun început uh, a, ne-a permis o dezbatere foarte deschisă, astfel încât am știut unde pot apărea probleme cu compromisurile, dar acesta este până la, până la urmă natura compromisului. Doamna Gepard a spus uh, ceva foarte frumos. Ați, l-ați felicitat pe domnul raportor pentru faptul că a găsit un echilibru ideal între aspectele economice ale pieței interne și interesele uh, Uh, cetățenilor. Pentru că el a reușit să nu pună în contradicție cele două aspecte. Și aceasta este și ideea. Da, a reușit să facă acest lucru. Astfel încât uh, cetățenii să nu intre în contradicție cu companiile sau alte aspecte ale pieței interne pentru că acest conflict uh, nu este de dorit, bineînțeles, pentru că nu corespunde caracterului pieței interne. Pentru că nu putem da un semnal corespunzător decât dacă piața internă va fi o piață internă a cetățenilor. Și eu spun că piața internă este însă și ceva mai mult decât o piață internă a consumatorilor, a cetățenilor. Sigur că cetățeanul este întotdeauna destinatarul indirect, de aceea însă ne trebuie o înțelegere mai profundă în care să nu apară această contradicție între aspecte economice și cetățeni, ci ambele aspecte să fie reunite în definiția pieței interne. Dar întrebarea este, are oare un rol pozitiv substanțial piața internă? Creează noi locuri de muncă? Asta este până la urmă modul în care înțelegem noi piața internă ca o, un, o structură de ordin economic și politic, iar strategia de la Lisabona oglindește de asemenea acest lucru, incluzând, sigur, și aspectele de ordin social. De aceea, Cred că și cu sprijinul tratatului de la Lisabona putem să împingem mai departe piața internă. Ieri am văzut că piața internă mai poate fi extinsă și cu alte libertăți cele patru existente reprezintă sigur esența pieței interne, însă poate avea loc și o dezvoltare în continuare. De aceea, încă o dată, haideți să nu facem un complet acolo unde nu există. În al doilea rând, vreau să mai adaug că mai pusesem clar că și politica de comunicare ar trebui să oglindească acest lucru. Ar trebui să se explice mai clar că această piață internă aduce multe beneficii, de aceea trebuie acest lucru să se regăsească mai clar în politica de comunicare europeană, pentru că deseori la nivel uh, național acest lucru nu se face și cetățenii percep piața internă deseori doar ca o povară. De aceea avem nevoie de un concept de comunicare care să prezinte și să evidențieze avantajele pieței interne. Și un ultim punct, domnule raportor, Avem peste 200 de amendamente, 105 doar din partea grupului nostru. Eu am încercat să văd cum se pot reduce cele 105 ca și contribuție pentru găsirea compromisului, iar compromisurile pe care le-am găsit intern pentru reducerea numărului de amendamente, am uh, încercat să le propunem domnului raportor și am putut uh, să agreem alternative pentru propunerile domnului raportor, însă acestea însă nu sunt disponibile în scris. În ceea ce privește grupurile noastre politice, aceste compromisuri trebuie încă să fie să fie redactate în scris. Așadar, v-aș ruga, domnule raportor, aceste propuneri de compromis pe care le-am agreat să ne fie înaintate și în formă scrisă pentru a le putea discuta uh, după amiază în grupul politic. Mulțumesc pentru această abordare foarte constructivă și cred că ar fi foarte bine să avem la dispoziție toate propunerile de compromis pentru a putea avea o discuție. Și aș fi dorit să încheiem acum discuția. Mai dorește cineva să ia cuvântul? O contribuție foarte scurtă? O singură completare pentru că vrem să mai adaug ceva, poate și o notă de umor în discuția noastră. Până acum uh, n-am știut că uh, întreprinzătorii și managerii nu ar fi și ei cetățeni. Mm, cred că tot ceea ce facem noi este în serviciul cetățenilor și uh, chiar și un act inovativ ar fi tot în favoarea cetățenilor. Doamna prompter. Pot să vă dau acum uh, cuvântul, deși avem foarte puțin timp. Doriți să faceți niște observații? Care este perspectiva dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus și data trecută, Trebuie să vă spun că suntem de acord cu diagnosticul și cu viziunea raportorului. Pentru noi, uh, piața unică nu este un obiectiv în sine, ea trebuie să fie în slujba cetățenilor și sigur că suntem în aceeași direcție ca și doamna Gebhardt Considerăm totuși că IMM-urile ar trebui să fie beneficiare ale pieței interne. Nu, situația nu este suficient de bună în prezent și uh, toate eforturile pe care le depunem în prezent uh, pentru a crea acele verigi care lipsesc în lanțul uh, Uh, pieței interne, ei bine, toate eforturile noastre se concentrează către IMM-uri și uh, realizăm în prezent o analiză sistematică a acestor verici lipsă pentru ca aceste două categorii de beneficiari să poată să profite pe deplin de uh, avantajele pieței unice. Împărtășim de asemenea și abordarea următoare și anume să-i întrebăm pe cetățeni care sunt motivele pentru care nu sunt mulțumiți de piața unică uh, și aici s-a propus uh, organizarea unui sondaj, ni se pare a fi o abordare interesantă și ar putea fi foarte utilă în analiza noastră privind verigile lipsă. De asemenea, suntem uh, favorabili mai multor amendamente, mai ales un amendament supus de doamna Ivanova, care se referă la întărirea procedurilor uh, uh în caz de infracțiuni, în caz de încălcări. Și aici este nevoie de o accelerare, de exemplu dacă avem o hotărâre a Curții de Justiție uh, și cazul în care aceasta nu este transpusă suficient de repede în, într-o directivă. Iată câteva idei interesante. De asemenea, suntem favorabili ideii unui act specific care să privească piața unică, precum și elaborarea unei carte a cetățenilor. Uh, o idee interesantă din punct de vedere juridic, care trebuie analizată și luăm toate aceste aspecte în considerare și în comunicarea pe care o pregătește Comisia și pe care o vom prezenta în cadrul Consiliului European din luna iunie. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Este foarte încurajator să vedem că uh, sunteți de acord cu uh, ideile cheie ale acestui raport. De asemenea, doream să ne asigurăm că beneficiem de sprijinul uh, maxim pentru această propunere. Îi voi da acum cuvântul raportorului pentru a trage concluziile și pentru a explica modul în care va transpune compromisurile în uh, substanța raportului. Aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor vorbitorilor și mai ales raportorilor din umbră. Uh, le mulțumesc cu toată sinceritatea pentru că au avut o contribuție substanțială la acest raport și sunt sigur că vom găsi compromisurile necesare. După discuție îmi dau seama că viața mea este și mai complicată decât era până acum. Și eu doresc să fiu concis în ceea ce privește traducerile înțeleg că a fost o problemă cu limba franceză, ei bine, imaginați-vă ce se întâmplă cu traducerile în malteză. Ideea raportului, într-adevăr, era de a ajunge la un echilibru, așa cum ați spus. Și doamna Gebhardt și domnul Caras au vorbit despre echilibrul între variabilele economice și cetățeni și de necesitatea de a obține un astfel de echilibru, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem o abordare diluată, o abordare slabă, o abordare echilibrată trebuie să fie de asemenea puternică. Și cred că Trebuie să contribuim la această relansare a pieței unice și să transmitem niște mesaje foarte puternice. Pentru un moment, cred că avem o bază suficientă pentru compromisuri. Voi face câteva amendamente orale și cred că până la ora 6 diseară întregul raport va fi uh, uh, completat. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, doresc să-i mulțumesc lui, lui lui, precum și raportorilor din umbră. Giordano tocmai mi-a spus că traducerile în limba franceză și germană vor fi disponibile în curând, chiar în această după-amiază. Probabil că pentru limba malteză o să mai dureze puțin. și suntem cu toții nerăbdători să vedem versiunea completată până mâine. Știu că raportorii din umbră vor fi foarte activi. De asemenea, avem contribuții active și din partea Comisiei și putem avea un adevărat impact cu această propunere. Trecem acum la următorul punct de pe agenda și anume un prim schimb de opinii privind un nou raport. Este vorba despre viitorul serviciilor sociale de interes general și îmi face o deosebită plăcere să-i uh, să-l prezint pe raportor nostru, domnul Damien Abad. Este primul său raport. Domnul Corea de Campos, domnul Schmidt, domnul Carvalho, sunt raportorii din umbră și care sunt și prezenți astăzi printre noi. Vom asculta așadar uh, luările de cuvânt ale raportorului și ale raportorilor uh, din umbră. Avem uh, și un reprezentant al comisiei printre noi, doamna Cutrelo. Îi voi da cuvântul mai târziu. Pentru moment o să-l ascultăm pe domnul Abad, îmi face o deosebită plăcere să vă dau cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este primul meu raport în această comisie. Uh, am avut ocazia să fac uh, raporte la Comisia Buget, însă încă nu în comisia uh, în care ne aflăm astăzi. Este vorba deci despre un raport privind viitorul serviciilor sociale de interes general, un subiect care este din ce în ce mai discutat, o miză politică majoră, pentru că uh, ultimele acte legislative, directiva privind serviciile, protocolul privind serviciile de interes general, anexat tratatului de la Lisabona. Ei bine, toate aceste documente și toate aceste uh, instanțe constată importanța subiectului serviciilor de interes general. Tratatul de la Lisabona a creat un protocol care recunoaște așadar importanța acestor servicii și care conferă un temei juridic expres serviciilor de interes uh, economic general. Cred că problema aici are două nivele, un nivel juridic și apoi un nivel politic. Mm, din punct de vedere juridic, în ciuda progreselor aduse de tratatul de la Lisabona, protocolul nu poate rezolva toate problemele și există câteva elemente de uh, nesiguranță juridică și anume uh, realizarea serviciilor economice de interes general, precum și echilibrul care trebuie să existe între regulile pieței interne și modul de reglementare a acestor servicii de interes general. De aceea, raportul nostru își propune să uh, reducă această nesiguranță juridică de care suferă astăzi serviciile sociale. Suntem acum în stadiul schimbului de opinii și ne propunem să identificăm problemele potențiale, să analizăm răspunsurile și să vedem ce instrumente putem utiliza pentru a garanta și uh, proteja servicii sociale de interes general de bună calitate în cadrul Uniunii Europene. Și aș mai dori să insist pe un punct. Nu trebuie să uh, rămânem blocați într-un limbaj pur juridic atunci când vorbim despre serviciile sociale, ci trebuie să conferim și o dimensiune politică subiectului, pentru că serviciile sociale de interes general general atunci când um, suntem pe teren, sunt tocmai creșele, serviciile pentru copii, serviciile de asistență pentru persoanele în vârstă, serviciile de, um, legate de ocupare și de locurile de muncă, deci niște servicii cu care cetățenii noștri se întâlnesc zi de zi și care foarte des au și un aspect teritorial foarte clar. Trebuie să vorbim deci despre niște lucruri foarte concrete. S-au făcut progrese, mai ales sub uh, președinția franceză din 2008 uh, și cred că trebuie să continuăm uh, cu această viziune din mai multe unghiuri. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, s-a recunoscut specificitatea acestor servicii sociale. De asemenea, comunicarea Comisiei a arătat că intrăm într-o perioadă de angajament european în favoarea acestor servicii și atunci trebuie să ne punem întrebarea, este suficient ceea ce s-a făcut până acum? De asemenea, trebuie să ne întrebăm care este locul pe care dorim să-l acordăm acestor servicii sociale de interes general în cadrul politicilor de coeziune socială și în cadrul modelului economic-social al Uniunii Europene uh, pentru că aceste servicii se înscriu uh, perfect în, uh, în acest demers al modelului social-economic european. Este vorba despre servicii care permit obținerea unor obiective de coeziune economică și socială pe teritoriul Uniunii Europene și foarte des vorbim despre economia socială de piață, însă nu reușim să vedem concret ce înseamnă acest termen generic. Ei bine, serviciile sociale de interes general ne pot ajuta să concretizăm această economie socială de piață. Problema centrală este ce tip de abordare uh, ar trebui să avem uh, pentru a promova um, calitatea acestor servicii sociale de interes general în Europa. Și atunci trebuie să avem o abordare globală, un instrument cadru care să uh, rezolve această problemă și o abordare mai sectorială pe care o uh, dezvoltăm în prezent și mai este și posibilitatea unui status quo și anume um, o situație de mm, scutiri, uh, diferite tipuri de scutiri pentru aceste servicii sociale de interes general. Astăzi însă ne aflăm mai degrabă într-un demers orizontal și nu într-unul vertical care își propune să ia în considerare specificitățile fiecărui sector și de a le combina cu exigențele de deschidere pe care le avem. Și pentru a face o introducere a dezbatelor, doream să mă axez și pe ideea de subsidiaritate și de proporționalitate, pentru că, așa cum știți, serviciile sociale de interes general sunt furnizate și de autoritățile locale și trebuie să vedem care este um, gradul de relevanță al nivelului european și până unde putem merge în cadrul Uniunii Europene. Tratatul de Lisabona vorbește de rolul esențial și de puterea discreționară a autorităților naționale și locale pentru a furniza, executa și um, uh, asigura serviciile sociale de interes general. Și atunci trebuie să vedem care este legitimitatea europeană, ea trebuie să fie uh, cât mai proporțională și trebuie să se um, respecte principiul subsidiarității. Și în franceză există o expresie care spune că dacă îți dorești ceva mai bun, poți să distrugi ceea ce este deja bun în prezent. Și atunci trebuie să vedem cum continuăm acest proces și cum putem să dăm o relevanță concretă acestei idei de economie socială de piață. Iată elementele de introducere pe care doream să le ridic și acum sigur că îmi face plăcere să ascult propunerile și opiniile uh, colegilor noștri. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Abad. Îmi cer scuze că nu am spus foarte clar de la început că acest aviz se referă la raportul uh, Comisiei uh, Ocupare și mai doream să vă invit să spuneți câteva cuvinte și despre stadiul lucrărilor în cadrul Comisiei Ocupare și uh, cum se desfășoară activitatea cu raportori din umbră, dacă este posibil, vă rog. Da. La Comisia ocupare, lucrurile se află încă la stadiul zero, aș spune, pentru că coordonatorii discută în acest moment. Am avut uh, un contact cu raportorul și pentru moment înțeleg că sunt într-o fază de discuții interne uh, și nu avem încă niciun element concret uh, legat de propunerile pe care doresc să le facă până în acest moment, dar sper că foarte repede vom avea primele elemente pentru a alimenta dezbaterea. Președintele, da, mulțumesc. Uh, sper că vom putea în acest mod să le orientăm noi uh, lucrările și uh, discuțiile. Atunci propun să ascultăm acum intervențiile raportorilor din umbră. Îl invit pe domnul Corea de Campos. Salientar că, basicamente, sunt de acord cu o que disse o relator. Mulțumesc. Sunt de acord în esență cu cele spuse de domnul raportor. Aș vrea să atrag atenția asupra două sau trei aspecte care reprezintă baza discuției noastre. Serviciile sociale de interes general sunt generate din solidaritate, din situația socială, nu din piața comercială. S-a ajuns la concluzia că ar fi o idee bună să se introducă elemente de eficiență a pieței aici pentru a putea gestiona mai bine aceste servicii sociale. Însă, dacă noi, sau mai bine zis, dacă lucrurile ar fi stat altfel în trecut, dacă serviciile care sunt create pentru oameni ar fi rezultat de pe piață, poate societatea nu ar fi fost la fel de echilibrată. Vreau să vă spun că în țara mea, principalul factor de echilibru sau egalizator social, în afara pensiilor de supraviețuire, este Serviciul Național Sanitar, care a fost creat acum 30 uh, de ani aproximativ. Dacă n-ar fi existat acest serviciu, am fi avut un serviciu costisitor de bună calitate și altele de proastă calitate pentru persoanele marginalizate. Aceasta este baza. Așa cum a spus foarte bine domnul raportorul, aici ne confruntăm cu niște probleme de ordin juridic, dar și de ordin tehnic. Însă există și probleme economice care rămân nerezolvate. Nu putem să credem că serviciile sociale, sau mai bine zis, ceea ce serviciile economice de interes general uh, reprezintă, pot să fie aplicate serviciilor sociale. Trebuie să ne adaptăm la fiecare situație și este evident că există trei valori care trebuie promovate în domeniul serviciilor sociale generale calitatea, eficiența și o altă valoare care este baza acestor servicii, echitabilitatea. Aceste trei valori trebuie să fie bine echilibrate. Dacă nu, ne vom regăsi întotdeauna în fața unei lipse de echilibru, fie către o parte, fie către alta. De multe ori, eficiența și alte aspecte pot da naștere la contradicții. Însă, adesea, dacă vrem să fim prea eficienți, calitatea are de pierdut. Nu întotdeauna, dar de multe ori. De aceea spun că trebuie să găsim un echilibru perfect între aceste trei elemente. Foarte greu de obținut, sunt de acord. Tratatul de la Lisabona subliniază importanța serviciilor sociale de interes general, lucru care, evident, a dat naștere discuției pe care o avem astăzi aici. Însă, Chiar și instrumentele juridice și economice care au rezultat în acești ultimi 5-10 ani de parteneriate public-privat au creat o nouă bază pentru discuția noastră. Deci nu mai putem vorbi despre astfel de servicii fără a ne referi și la parteneriatul public-privat. Apoi mai este și chestiunea subsidiarității. aș vrea ca uh, subsidiaritatea să nu fie o soluție de ultim resort. Fiecare stat poate spune aceasta este o chestiune de subsidiaritate și nu permitem ca instituțiile comunitare să se implice în activitatea noastră, în concepția noastră națională, în ceea ce privește serviciile sociale sau medicale. Dar eu cred că nu trebuie să ajungem într-o astfel de situație limită dacă noi cu toții am respecta lucrurile acceptate în 2006 de Consiliu, adică acele valori și principii comune, comune pentru noi toți, poate că această discuție, care a clarificat destul de mult lucrurile, ar trebui să se bazeze pe acele valori și poate că ar trebui să luăm în considerare toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este un câmp minat aici pentru că este un subiect foarte delicat și știm cu toții asta. Sunt de acord cu mm, raportorul în multe aspecte. Aș dori să încep prin a spune că ar trebui să ne ocupăm de acele aspecte transversale ă, și acele aspecte transfrontaliere, îmi cer scuze, ne aducem aminte cu toții de discuțiile privind mobilitatea pacienților. Acest lucru ar putea fi foarte pozitiv pentru paciente, dar inițiativa a fost blocată și continuă să fie blocată și nu cred că am făcut suficiente eforturi în cadrul acestei instituții, acestui Parlament, pentru a ne ocupa de o mai bună reglementare în favoarea pacienților și în favoarea cetățenilor europeni. În țara mea, sunt dintr-o regiune mică din nord, un aspect important este uh, centrat pe familie. Familia se ocupa de acest gen de aspecte. toate aceste aspecte sociale, îngrijirea copiilor, erau în uh, sarcina familiilor. Însă acum lucrurile s-au schimbat, autoritățile locale, uh, regionale sunt cele care se ocupă de uh, aspectele sociale și acestea sunt finanțate din taxele și impozitele pe care le plătim noi. Iată elementul de subsidiaritate. Cum spuneți, în Regatul Unit nu trebuie să existe impozite dacă nu există reprezentare. Și totuși trebuie să creăm niște reguli și la nivel european și în unele domenii chiar am încercat să facem acest lucru, de exemplu managementul deșeurilor, gestionarea deșeurilor. În uh, țara mea, autoritățile locale nu um, respectă directivele europene, cred că n-au niciun sens, nu uh, realizează niciun fel de, de licitații pentru gestionarea deșeurilor și cred că acest domeniu ar putea fi și mai complicat. Și dacă încercăm să interpretăm acest protocol și să-l uh, înclinăm într-un mod uh, dezechilibrat, înțeleg că mulți dintre colegii noștri consideră că uh, pentru a avea o Uniune Europeană cu acțiuni cât mai pozitive, atunci trebuie să includem în programul ei de lucru repede și niște chestiuni sociale pe care să le discutăm rapid. Însă, noi cel puțin țara mea, noi dorim să ne ocupăm de aceste aspecte la nivel național, pentru că o autoritate locală, un guvern pot să aibă o anumită viziune asupra uh, sistemului uh, școlar, asupra serviciilor de asistență pentru persoanele în vârstă. Dar dacă ne mutăm la nivelul european da, dacă, dacă comunitate locală decide că vrea să financeze cu precădere serviciile de asistență pentru persoanele în vârstă, ar trebui să poată să facă acest lucru. În țara mea plătim 32% impozite locale și uh, regionale și atunci ar trebui ca la nivelul nostru, la nivelul comunității locale să, să alegem ce gen de servicii preferăm să finanțăm Sigur că sunt de acord că trebuie să existe și niște reguli comune, un nivel de calitate stabilit în comun. Însă, domeniul despre care vorbim este foarte delicat și este nevoie de o abordare echilibrată. Am citit mai multe documente ale Comisiei pentru a vedea cum ar trebui să continuăm aici și văd că și ei sunt destul de prudenți și dacă îmi permite să închei, domnule președinte, pot să ascult tot felul de argumente, însă cred că ar trebui să începem prin a ne ocupa de acele aspecte transfrontaliere. Pentru moment nu am făcut suficient în acest sens. Iată opinia mea. Mulțumesc. Președintele, domnul Camfa. Oui, alors je... Da. Doiam doream să subliniez numai niște elemente de fond, principiile care au fost uh, subliniate de domnul Abad, mi se pare a fi relevante și ne aflăm pe aceeași lungime de undă. Însă, în mare parte trebuie să spun uh, exact invers decât ceea ce a spus domnul Schmidt, pentru că aici Ideea nu este de a da prioritate elementelor transfrontaliere, ci de a ne asigura că fiecare cetățean poate pe teritoriul său să beneficieze de servicii sociale de calitate și anume cetățenii să nu fie obligați să meargă în alte țări, în alte regiuni pentru a beneficia de aceste servicii sociale. Trebuie să ne asigurăm că modelele diferite din țările noastre care produc aceste servicii sociale sunt de calitate și cred că acest raport al Parlamentului European este important în contextul în care Comisia însăși s-a angajat în cadrul campaniei uh, sale de realegere. Domnul Maroso, așadar, în uh, campania sa de realegere, și-a luat un angajament de furnizarea unui nivel de calitate al serviciilor sociale de interes general la nivel transversal și din discuțiile pe care le avem cu Comisia și cu diferiții actori implicați, trebuie să dăm un conținut acestui cadru de calitate și este important ca Parlamentul European să uh, fie sesizat în acest sens și să emită niște propuneri. Uh, voi invita așadar uh, raportorul din partea acestei comisii să ia legătura cu intergrupul creat pe tema serviciilor sociale de interes general. Eu însumi sunt um, unul din vicepreședinții grupurilor politice. De fapt, aproape toate grupurile politice sunt reprezentate în acest intergrup și avem discuții cu actorii implicați, cu comisia și încercăm să dăm un adevărat conținut acestui cadru de calitate, Quality Framework, care a fost propus de președintele Comisiei și cred că acest raport va fi una din pietrele de temelie pentru construcția acestui sistem și o mare parte din serviciile sociale de interes general sunt și niște servicii economice de interes general și ceea ce înseamnă că fac obiectul evaluării actuale din partea Comisiei în ceea ce privește finanțarea acel pachet Monte Cross și mi se pare a fi în interesul acestui raport să facem legătura cu procesul de evaluare E vorba aici deci de serviciile economice de interes general. Deci acele servicii sociale de interes general care au și un caracter economic și ar fi interesant să vedem care este stadiul lucrărilor, care sunt criticile pe care actorii de pe teren ar putea să le facă și care sunt propunerile pe care am putea să le susținem la nivelul Parlamentului European din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Uh, Uh, Mulțumesc, domnul Bilan nu este aici. Nu știu dacă cineva de la conservatori și reformiști dorește să intervină. Văd că nu, dar oricum vom contribui și nou. Doamna uh, Verno, vicepreședinte, și apoi comisia. Și sigur, apoi domnul Abat va trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, aș vrea să-i spun domnului Abat că uh, Cred că a pus întrebările corecte și îl felicit, fiindcă vom avea o dezbatere foarte bună, sper. Este esențial, și Antonio și ceilalți au spus acest lucru, este esențial pentru cetățeni ați discutat instrumentul uh, tratatului de la Lisabona. E suficient? Evident, nu. Un instrument, dacă îl avem, e bine, dar depinde cum ne servim de el, care este intenția și în ce sens îl folosim. Avem deci instrumentul, nu suntem prea neîndemânatici și cred că am putea să îl folosim în cel mai eficient mod cu putință. În ceea ce privește locul acestor servicii în economie, cu toții cred că suntem de acord, avem de-a face cu o criză economică și socială fără precedent și persoanele cele mai afectate de această criză sunt cele uh, cu o situație precară, care au cu adevărat nevoie de serviciile sociale și de serviciile medicale. Toată lumea e de acord cu asta. Și acest loc în economie duce la crearea de mii de locuri de muncă nelocalizabile și durabile în fiecare regiune. Deci miza e mare. Și ați mai formulat o întrebare, dat fiind că ați vorbit de rolul amortizorului social și ce tip de abordare trebuie avută. Evident, a treia întrebare referitoare la directiva servicii. Știm că există întrebări cu privire la evaluarea acestei directive de se- privind servicii, cu privire la ce va da ea la momentul transpunerii în statele membre, că există zone gri care trebuie evaluate și depășite, deci evident vom avea o discuție și aici și în alte comisii uh, pentru a vedea această directivă cadru privind toate serviciile. În mandatul anterior am avut și directive sectoriale și sper că în acest mandat vom reuși să clarificăm lucrurile. Dumneavoastră trebuie să vedeți dacă e nevoie de o abordare verticală sau orizontală. Eu cred că trebuie să fie și orizontală, și verticală, și transversală fiindcă sunt uh, implicate mai multe comisii în aceste servicii sociale și sunt multe dosare care au legătură. Mâine vom vota un astfel de dosar referitor la achizițiile publice și serviciile sociale au legătură cu achizițiile publice. Ați vorbit despre acele locuințe sociale, ați vorbit despre copii sau persoane în vârstă. Uh, Uh, când vorbim despre achiziții publice, e vorba de servicii pentru aceste categorii de cetățeni. Apoi, locuințele sociale și legătura cu mediul trebuie să reflecte o imagine specifică. Și de aceea e important în piețele publice acest lucru. Deci, are legătură cu mai multe comisii, cu mai multe dosare și trebuie să încercăm să includem totul aici, așa cum a spus Antonio. Există acele valori cheie, calitate, eficacitate, acces pentru toată lumea. Subsidiaritatea e foarte importantă. Dosarul, deci, este unul foarte complex, dar trebuie să găsim un compromis pe care nu l-am găsit în mandatul anterior, fiindcă timpul trece și cetățenii suferă. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit și acum uh, doamna Cutrera va vorbi în numele Comisiei. Dacă doriți să vă referiți la subiectele care apar în programul de lucru legate de comunicarea privind uh, cadrul calității. Mai mulți colegi s-au referit la asta. Aveți cuvântul și ne puteți spune care e situația actuală și care este punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc. Vă voi spune care este abordarea Comisiei cu privire la serviciile sociale de interes general și vă voi referi la elementele din programul de lucru. Aș vrea să vă spun în ce măsură împărtășim uh, punctele de vedere care au fost prezentate aici de domnul Abad și de ceilalți intervenienți cu privire la importanța serviciilor sociale în societățile noastre. Acestea sunt uh, un instrument cheie pentru o mai mare coeziune și reprezintă niște trambuline de dezvoltare necesare în aceste momente de criză. După cum a spus Comisia în raportul său bianual din 2008, ele reprezintă o sursă esențială de locuri de muncă. Deci, din toate aceste motive, Comisia s-a axat cu mare atenție întotdeauna pe serviciile sociale de interes general. Să vă spun acum de ce aceste servicii, a căror organizare și financiară este în esență de competența statelor membre, deci de ce sunt ele în sfera de aplicare a normelor europene? În ultimii ani au avut loc mai multe procese de reformă în statele membre, care nu au fost conduse uh, de la nivel comunitar, ci care au avut fiecare uh, forma sa, deși tendința a fost una generală, și anume externalizarea. Deci furnizarea acestor servicii uh, se face din ce în ce mai mult de actori privați, chiar dacă sunt organisme care urmăresc să obțină profit sau nu și care sunt active în mai multe domenii. Faptul că serviciile sunt uh, furnizate de organizații non-lucrative și că urmăresc obiective de interes social sau faptul că serviciile sunt finanțate puternic de stat, cum e cazul serviciilor sociale, nu este relevant pentru ca o activitate să fie considerată economică. Există o conștientizare recentă cu privire la faptul că uh, serviciile sociale intră în cadrul normelor tratatului și care a dat naștere la preocupări. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la niște concepții greșite cu privire la aplicarea normelor. Oamenii adesea cred că serviciile sociale intră în domeniul normelor referitoare la competiție, lucru care ar trebui să ducă la liberalizarea acestor servicii. Dar e o concepție greșită. Autoritățile publice din statele membre pot să ofere drepturi exclusive sau speciale sigur, în mod proporționat, uh, furnizării acestor servicii către un număr limitat de furnizori de servicii. Deci nu e vorba de o uh, liberalizare. Pot exista întotdeauna restricții aici, atâta timp cât restricțiile sunt justificate și proporționale și necesare și e vorba de justificarea lor pe baza unor nevoi uh, obiective. O altă concepție greșită este legată de privatizare. Uh, regulile europene obligă la privatizare? Răspunsul este nu. Autoritățile publice pot ele să ofere aceste servicii, fie direct prin uh, instituțiile lor sau prin furnizori interni. Și ultima concepție greșită pe care o menționez este faptul că normele de achiziții publice ar conduce în mod neapărat la servicii ieftine. Nici asta nu este adevărat. Când autoritățile publice trebuie să aplice proceduri de achiziții publice, pot să introducă cerințe de calitate pentru a se asigura că serviciile sociale sunt furnizate cu respectarea anumitor condiții, mai ales de calitate. Aș vrea pe scurt să vă spun că normele existente iau deja în considerare specificitățile serviciilor sociale. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre Monty Cruz sau pachetul Altmar, cum doriți să-l numiți. Este o lege foarte bună care permite finanțarea serviciilor sociale pe baza normelor referitoare la ajutoarele de stat. Și importanța acestor pachete pentru servicii sociale are legătură cu finanțele publice. În raportul din 2008 am spus că 90% în medie la nivel european, deci 90% din costurile serviciilor sociale sunt acoperite din fonduri publice. Și directiva privind uh, achizițiile publice conferă o importanță specială serviciilor sociale sunt enumerate în anexa 2b și doar anumite părți specifice ale directivei se aplică serviciilor sociale. Trăim într-o lume ideală? Nu, nici de cum. Există mesaje liniștitoare pe care le-am auzit, dar nu e o lume ideală. Există probleme de înțelegere și ca să clarifică ce puțin lucrurile, Comisia încă din 2007 publică documente cu întrebări puse frecvent, fiindcă a colectat foarte multe întrebări din partea factorilor interesați care au, s-au manifestat în cadrul proceselor de consultare axate pe servicii sociale și în aceste documente oferim răspunsuri. De asemenea, avem și servicii interactive care oferă uh, răspunsuri întrebărilor puse de factori interesați, de autoritățile publice și în 2009 am lansat o activitate, o inițiativă de formare pentru autoritățile publice locale, pentru ca acestea să uh, cunoască, să se familiarizeze cu aceste reguli. De ce există încă dubii cu privire la instrumentul general, un fel de lexus specialis pentru serviciile sociale? nu excludem faptul că există niște reguli sau norme speciale care ar putea să necesite anumite modificări. S-a menționat aici faptul că există acel pachet care este evaluat. Comisia a fost de asemenea un actor foarte activ în cadrul grupului de lucru din Comisia pentru Protecție Socială în ceea ce privește aplicarea de noi reguli și acolo au fost identificate teme care s-ar putea bucura de mai multă atenție, cum ar fi aplicarea normelor la cooperarea public-publică, apoi rolul furnizorilor care nu au activități lucrative păstrăm o legătură continuă cu toți cei implicați pentru a le primi sugestiile. În ceea ce privește anunțul făcut în programul de lucru, președintele a anunțat că în următorii ani va exista o comunicare privind cadrul de calitate pentru serviciile de interes general dar, cu privire la serviciile sociale de interes general, deja lucrăm la un cadru de calitate în cadrul Comisiei pentru Protecție Socială. Există un grup de experți care se axează pe acest domeniu și sper că vom putea face importanți pași înainte în vederea celui al treilea forum SSGI pe care îl va organiza președinția belgiană cu sprijinul Comisiei. lucru care se întâmplă după, uh, pe baza recomandării Parlamentului. Mai sunt două inițiative menționate în programul uh, de lucru care se referă la pachetul Altmart. Este vorba de o evaluare și posibilă revizuire a acestui pachet. Sper că am acoperit tot ce trebuia, dacă nu, oricum vă stau la dispoziție cu alte răspunsuri. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, ați fost într-adevăr foarte clară și mai ales în ceea ce privește rolul acestei comisii. Sunt sigur că raportorul nostru a reținut ce a spus. Am să-i dau cuvântul din nou domnului Abad pentru a ne spune ce va face în continuare. Avem un calendar provizoriu aici, însă depinde de uh, discuțiile pe care le va avea cu Comisia Employment și vom vedea dacă lucrurile se schimbă fiindcă nu avem cum avea un raport sau un aviz uh, la care lucrurile nu sunt clar finalizate. Domnul Abad. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor intervenienților pentru că au îmbogățit discuția, mai ales raportorilor din Umbra și doamnei Verniu și reprezentantei comisiei. Prima întrebare pe care mi-ați pus-o și nesiguranțele cu privire la calendar care există legate de Comisia uh, angajare. Trebuie să vedem dacă acest raport n-ar trebui să fie un raport de inițiativă legislativă. Coordonatorii se vor întâlni pe 20 mai la solicitarea grupului socialist pentru a vedea dacă acest raport poate fi de inițiativă legislativă sau nu. Rezultă astfel importanța acestei probleme și faptul că, dincolo de această necesară clarificare a unui cadru juridic, dincolo de cele spuse aici din partea Comisiei cu privire la menționarea unui set de idei cheie și de nevoia clarificării conținutului, e clar că avem de-a face și cu o miză politică majoră în ceea ce privește contribuției a politicilor de coeziune sociale pentru a avea o eficiență, calitate și echitate a acestor servicii sociale. E nevoie de o abordare transversală, de colaborarea cu celelalte comisii, lucru absolut esențial. Sunt gata să lucrez și cu intergrupul care se va axa pe serviciile de interes general și cred că doar așa putem depăși întrebările legate de cadrul juridic și să integrăm lucrurile în contextul de criză actual, să subliniem rolul său de amortizor social și rolul de furnizor de locuri de muncă al acestor servicii sociale. Există și două întrebări conexe legată de evaluarea care este pe baza normelor referitoare la jucătoarele de stat și acele întrebări legate de natura transfrontalieră. Sunt întrebări care trebuie puse și abordate, dar nu sunt esența raportului. mai ales în ceea ce privește schimburile transfrontaliere, putem fi destul de conciși. Vă mulțumesc și în abordarea mea am să încerc să fiu cât mai pragmatic posibil. Mulțumesc! Domnul președinte, sugerez să reintroducem acest subiect pe ordinea de zi când uh, veți fi înregistrat progrese și vreți să ne dați noi informații. Și sigur să stabilim și un calendar concret. Însă cred că e bine să urmărim activitățile Comisiei în acest domeniu și să vedem care este contribuția concretă a Comisiei noastre pentru a da plus valoare Comisiei, avizului Comisiei uh, Angajare. Evident, e vorba de competențe comune și probabil trebuie să discutați acest aspect cu noi pentru a vedea dacă cerem o cooperare consolidată cu ei sau nu. Vă vom lăsa însă dumneavoastră această inițiativă și probabil s-ar putea să doriți să vedeți cum unele dintre aspectele pe care le vom discuta la subiectul despre standardizare pot avea legătură cu standardele de calitate din acest domeniu, fiindcă evident când vorbim despre standarde ne vom referi și la standardele din domeniul serviciilor, nu doar al bunurilor. Mulțumim pentru cele spuse. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de aviz din partea domnului Fox, avizi, un aviz pentru Comisia Agri lucru pe care nu se întâmplă prea des și cred că e bine că am hotărât să avem această inițiativă. Vorbim despre venituri echitabile pentru agricultori și îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa. Domnul Fox are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc secretariatului și raportorilor din umbră pentru contribuție care a fost foarte constructivă și pe care am încercat să o introduc în avizul meu. Domnul Juva a făcut niște remarci importante. În primul rând, îmbunătățirea transparenței în acest lanț este cheie pentru creșterea competiției, concurenței și cunoașterea drepturilor contractuale și activitatea, acțiunea împotriva practicilor neechitabile vor duce la eliminarea acestora. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Westphal că relațiile contractuale trebuie să fie mai sigure. Am inclus aici o cerere să existe standard, contracte standard care să poată fi folosite de cei implicați în lanțul de aprovizionare. Nu cred însă că ar fi practic sau legal să cerem ca toate contractele să fie făcute în scris. Cred că noi ar trebui să identificăm și să eliminăm practicile comerciale neechitabile din lanț și să nu limităm uh, practicile flexibile. Cred că acest lucru ar putea să fie în detrimentul furnizorilor și uh, vânzătorilor retail și în cele din urmă și consumatorilor. Domnul Laen a subliniat faptul că lipsa de echilibru nu se limitează la dimensiunea actorilor economici, ci și la uh, importanța pe piață pe care o au și la poziția în lanțul de aprovizionare. Sunt de acord cu evaluarea sa și cred că dacă avem uh, relații comerciale echilibrate, funcționarea lanțului se îmbunătățește în beneficiul tuturor actorilor și mai ales a consumatorilor. Domnul Lyon de asemenea a subliniat activitatea importantă a grupului de nivel înalt privind uh, competitivitatea industriei agricole în Europa. Grupurile de consumatori trebuie să se implice în dezvoltarea de instrumente care vor aborda dezechilibrele din lanț și în aviz am inclus uh, o menționare a acestui fapt. Sunt foarte interesat să colaborez cu ceilalți raportori din umbră nu am putut să includem toate aspectele în raport și sunt interesat și de părerea lor. Și vreau să avem amendamente prin care să încurajăm pe furnizori să se organizeze astfel încât să-și crească puterea de negociere. Deci trebuie să existe o proliferare a cooperativelor și apoi Comisia și statele membre trebuie să identifice și să combată practicile comerciale neechitabile și să instaureze niște proceduri mai ușoare de raportare a celor practici. Consumatorii trebuie să aibă acces la informații clare, trebuie să existe etichetare clară și monitorizarea prețurilor trebuie să fie una eficientă pe, și acest lucru să se facă cu instrumente de comparare a prețurilor. Aștept amendamente din partea celorlalți raportori din umbră pe aceste subiecte. Și în încheiere, domnule președinte, vreau să vă spun că avizul trebuie să se axeze pe aspectele care au impact asupra pieței interne și protecției consumatorului, astfel încât să putem să dăm un aviz eficient domnului Bove din Comisia Agri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fox, spune domnul președinte. Acum am să invit pe raportorii fictivi să intervină, domnul Juva, care este aici, doamna Westphalen nu este aici, dar doamna Gebhardt va interveni, domnul Lyon, domnul Schmidt din partea ALDE, domnul Sardini nu este aici, nu știu cine va vorbi pentru verzi, poate doamna Rule va acoperi verzii și de asemenea domnul Londero Însă vă rog să aveți intervenții concise, fiindcă la 12 vom avea o prezentare. Haideți să vedem ce părere aveți despre propunerile domnului Fox, domnul Juva, Domnule președinte, se pare că există o problemă tehnică. Mersi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Fox pentru munca foarte bună. O intervenție foarte scurtă. Este un document interesant și important din trei motive. În primul rând, se referă la interesele consumatorilor. 16% din bugetul unei gospodării acoperă hrana. Apoi se referă la agricultori fiindcă atunci când avem loc eh, de a face cu o scădere a consumului, veniturile agricultorilor scad și viceversa, dar nu chiar atât de repede. Deci când crește consumul, veniturile lor nu cresc chiar atât de repede. Și în al treilea rând, nu trebuie să subestimăm faptul că Uniunea Europeană este astăzi autosuficientă la nivelul eh, producției de produse alimentare nici de pace nu se mai vorbește în Uniunea Europeană în prezent, din fericire, uh, însă totuși aceste lucruri care sunt considerate ca fiind date sunt importante și am văzut uh, criza din domeniul sanitar, uh, lucru care scoate în evidență importanța acestor elemente. N-am să repet uh, cele spuse de domnul Fox foarte clar, dar cred că ar trebui să ne axăm pe două, trei aspecte. În primul rând, trebuie o mai bună organizare a filierelor și trebuie să motivăm producătorii să se uh, grupeze în cooperative agricole, în organizații de producători, cum doresc ei, dar trebuie să-i motivăm să se organizeze pentru a deveni mai puternici în cadrul uh, negocierilor contractuale cu celelalte elemente ale lanțului de aprovizionare. În al doilea rând, trebuie să cunoaștem lanțul de producție. Nu este suficient cunoscut acest lanț. În mod tradițional, obiceiul este să ne uh, enervăm împotriva uh, marilor uh, centre de distribuție, care considerăm sunt vinovații, dar lucrurile sunt puțin mai complicate. Se face o analiză a filierelor din această industrie, însă se scapă din vedere niște actori care nu sunt atât de bine cunoscuți. Știți că în prezent 20% din mesele produse sunt produse de către industria de restaurație colectivă? Ei bine, această parte a industriei nu este niciodată luată în considerare atunci când analizăm dinamica acestui lanț de aprovizionare. Deci, o mai bună organizarea lanțului de aprovizionare, mai ales la nivelul producătorilor și, în al doilea rând, o transparență a acestui lanț de aprovizionare. Vom vorbi despre aceste servicii de restaurație colectivă care um, este scăpată din vedere de multe ori. Domnul președinte, mulțumesc și acum doamna Capa. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o scuz pe doamna Vespa pentru că participă la vot în altă comisie și prin urmare nu a putut fi prezentă. M-a rugat însă să o înlocuiesc. Aș dori <clears throat> să mulțumesc în numele ei și al nostru, raportorului, domnului Fox, pentru activitatea depusă. Domnul Fox a avut o abordare din perspectiva consumatorului și a pieței interne, eliminând alte aspecte, concentrându-se pe găsirea unor răspunsuri în acest domeniu. Colega mea este de asemenea de acord uh, cu faptul că <clears throat> acest dezechilibru între uh, producători, lanțuri uh, alimentare și furnizori de servicii trebuie detaliat, ceea ce s-a și întâmplat în raportul domnului Fox. Salutar este și faptul că uh, Uh, trebuie creată mai multă transparență și pentru grupul nostru politic este un punct important pentru că dependențele care există în aceste domenii trebuie amintite și abia atunci pot fi evidențiate și dependențele dacă transparența este dată. Însă acest lucru nu este suficient ca răspuns la problemele existente și de aceea grupul nostru va veni cu o serie de propuneri care, credem noi, sunt foarte importante. Încă un aspect pe care dorește să-l uh, evidențieze grupul nostru, nu știm încă sub ce formă, se referă la modalitățile contractuale. Spuneți și dumneavoastră că înțelegerile orale, contractele orale nu sunt uh, neapărat uh, o, o formă uzitată în agricultură, dar uh, acest lucru poate fi introdus. Sigur, dacă doi agricultori uh, ajung la o înțelegere, acest lucru poate, aceasta poate fi și numai verbală. Sigur că atunci când um, există vorba de când este vorba de un contract între un agricultor și o companie mare cu care acesta lucrează trebuie să avem și contractele scrise și aici uh, va trebui să ne mai gândim cum anume cerem un cadru și aici. Desigur, deci, uh, cu siguranță vor mai exista și discuții controverse pe această temă în comisia noastră, dar această dezbatere trebuie să aibă loc. Apoi, Sperăm de asemenea um, că vom avea o bună colaborare cu raportorul și așa cum spuneați și dumneavoastră, doriți să mai veniți cu o serie de amendamente pentru a umple aceste lacune care uh, încă mai uh, figurează în raport și dacă ne veți da și nouă posibilitatea, vă vom sprijini și noi. Mulțumesc, doamnă Chepa. Domnule Schmidt, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Și eu voi încerca să-l substitui pe domnul Lai, în ceea ce va fi dificil. Dânsul își cere scuze pentru că nu poate participa. Uh, probabil că e în campanie electorală la el acasă. ALDE salut uh, acest proiect de aviz, în special accentul pe protecția consumatorului, un, un mare detalist uh, britanic a anunțat 3,7 miliarde de profit săptămâna trecută și uh, o creștere de 10% față de lunile trecute, în mom- într-un moment în care fermierii primesc mai puțin și consumatorii plătesc mai mult. Acest lucru evidențiază dezechilibrele între consumatori, producători, lanțuri de aprovizionare, dar va trebui să analizăm mai cu atenție acest lanț de aprovizionare pentru a-l face mai echitabil. În opinia noastră, raportul abordează chestiunile cheie, practici comerciale neechitabile, forța pe piață, trimiterea la ombudsman nu figurează în raportul domnului Bove. Domnul Lyon va înainta în acest sens două amendamente cheie, unul în ceea ce privește practicile comerciale care sunt în detrimentul uh, lanțului de aprovizionare, iar în al doilea rând um, o creștere a concurenței pe acest lanț de aprovizionare. Domnul Lyon consideră că aceste amende, amendamente vor uh, fi o completare bună pentru activitatea AGRI și sper într-o cooperare bună între cele două comisii și ar dori să vă invite de asemenea pe dumneavoastră toți uh, să participați la o audiere organizată de AGRI. Uh, o informații mai detaliate veți primi la o dată ulterioară. Mulțumesc! Da, domnul Lyon uh, nu este aici, vă pot asigura că uh, este prins în uh, campania de acasă. Doamna Rula, vă rog. Mulțumesc și eu voi putea fi succintă. Salut faptul că um, raportul s-a concentrat asupra chestiunilor care vizează competențele comisiei noastre și până la urmă este, ne revine nouă misiunea să uh, completăm uh, raportul cu aspectele menționate. Sperăm că le vom putea și impune în Comisia Agri. În rest, aș dori să vă mulțumesc pentru documentul elaborat. Este o bună bază de colaborare în ceea ce privește drepturile contractuale, uh, practicile comerciale neloiale, toate aceste aspecte figurează în raport. Acestea sunt completările pe care noi trebuie să le facem la raportul Agri. Mulțumesc, spune președintele. L-aș ruga pe domnul Noderos să vine și dânsul cu câteva completări, iar apoi domnul Fax cu precizări în ceea ce privește calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. din partea Directoratului General al Comisiei pentru dezvoltarea Rurală și Agricultură urmărim această chestiune. Analizăm uh, proiectul de raport al domnului Bove și am citit cu interes acest raport de aviz. Considerăm că faptul că vă concentrați asupra competențelor principale ale acestei comisii se încadrează poziția noastră în cadrul comisiei. Practic, corespunde cu accentele pe care le-am pus și noi în comunicarea Comisiei din 2009, pe când raportul Bove include și alte aspecte importante pentru viitorul politicii agricole. În prezent analizăm uh, elementele din raportul Bove și așteptăm cu interes raportul final și celelalte comentarii ale membrilor din Parlamentul European. Consiliul European a adoptat uh, concluzii pe această temă care acoperă în mare aceleași domenii tematice ca și proiectul de aviz pe care îl avem în fața noastră. Accentul rămâne pe contractele voluntare și o eventuală amendare a regulilor în domeniul concurenței. Aceste aspecte se găsesc și în comunicarea Consiliului. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule Londero. Acum, domnule Fox, poate doriți să rezumați uh, și să ne precizați calendarul sau pot face și eu cum doriți. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuția lor. Este primul aviz pe care am onoarea să-l redactez și a fost o plăcere să colaborez cu colegii. Sper că domnul Schmidt va avea ocazia să lucreze cu mai mulți colegi conservatori. Nu cred că mai trebuie adăugat nimic uh, acum și dacă doriți dumneavoastră să veniți cu precizări în ceea ce privește calendarul, v-aș mulțumi. Da, mulțumesc. Avem uh, o informație cu privire la o adiere publică din Comisia Agri. Sper uh, că și dumneavoastră veți putea participa, în special dumneavoastră, domnule Fox, pentru a ne reprezenta acolo. Pe 6 mai este termenul de am depunere al amendamentelor, pe 3 iunie votul în comisia noastră, iar uh, apoi votul în comisia Agri. În, în ceea ce privește profitabilitatea în domeniul uh, detailiștilor, uh, domnule Schmidt, aș dori să vă informez că din partea Comisiei pe 18 mai urmează să primim o comunicare în acest sens, dar Comisia, și citez aici, spune că obiectivul acestei monitorizări este de a identifica anumite deficiențe de funcționare din perspectiva consumatorului. Așadar, aceste uh, chestiuni sunt în vederea Comisiei și această monitorizare nu se referă doar la produsele alimentare, dar uh, cred că nu face decât să întărească decizia pe care am luat-o de a elabora un aviz pentru Comisia Agri în acest domeniu. Aș dori așadar să mulțumesc tuturor celor implicați în acest raport. Cu acestea fiind spuse, trecem la următorul punct. E vorba de o prezentare din partea directorului General pentru Piața Internă cu privire la serviciile de asistență pentru piața unică. Este o temă pe care am urmărit-o, așa cum uh, se menționează și în raportul grec. Îmi face plăcere să o salut pe doamna Emmer Daly, director în uh, cadrul uh, DG Piață. Acum așteptăm ca și instalația tehnică să a funcționeze. Dacă doriți să veniți cu câteva observații introductive, doamnă Daily, până când va funcționa și ecranul pe care vom afișa prezentarea, iată, iar ulterior vom avea timp și pentru întrebări din partea deputaților. Așadar, miracolul tehnologiei moderne. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Îmi face plăcere să fiu astăzi aici pentru că consider acest program de acțiune ca fiind un program comun. Nu e vorba doar de Parlament, ci de Comisie. Multe alte persoane sunt implicate. După ultima revizuire a pieței unice în 2007, a existat un <clears throat> studiu de piață, Eurobarometer, în care s-a uh, constatat că nu se cunoștea neapărat direcția în care dorim să ne îndreptăm. De aceea, acest plan de acțiune. Pe lângă acest uh, nor, de ignoranță în rândul celor implicați. Multe din serviciile implicate nu știau unele de celelalte și nu știau cum să se contacteze. De aceea, ce am făcut a fost să adoptăm un plan de acțiune pentru a aduce la oaltă aceste servicii, pentru ca întrebările să fie tratate în domeniul de resort. Și acum suntem pe cale de a implementa acest plan, acesta fiind doar o informare pentru dumneavoastră asupra stadiului în care ne aflăm. De la bun început a fost o misiune dificilă. Multe dintre serviciile implicate au încercat să-și apere oarecum teritoriul și de aceea a fost uh, important să le evidențiem beneficiile acestei cooperări. vis a -vis de dumneavoastră, vă suntem recunoscători pentru sprijinul bugetar pe care ni-l oferiți, pentru că este esențial pentru a duce la oaltă să colaboreze aceste servicii. Așadar, dacă trecem la slide-ul următor, există trei domenii separate pe care ne-am axat. Unul se referă la o mai bună informare, să punem la dispoziție aceste informații într-un mod care să fie mai ușor de înțeles pentru oameni pentru ca în momentul în care au o problemă să știe unde să se adreseze și poate obține și o soluție. Și aspectul cel mai important pentru noi, dar probabil și pentru dumneavoastră, este de a obține informații clare cu privire la problemele existente, astfel încât în momentul redactării unor uh, politici să acestea să fie bazate pe informații clare din teren. Așadar, revenind la o mai bună informare, e vorba de o abordare nouă cu mai puțin jargon lingvistic. Am încercat să avem o singură poartă de intrare, un singur portal care să fie disponibil în toate limbile europene. Așadar, cum arată acesta? Se bazează pe opt secțiuni diferite. Acestea sunt um, domeniile care, în experiența noastră, sunt chestiunile de pe piața internă cu care se confruntă cetățenii și care le creează cele mai multe probleme. Așadar, este vorba de teme care vă în întâmpinarea cetățenilor și se referă în mare parte și la mobilitate. Încercăm de asemenea să folosim exemple din viața reală. Exemple, povești uh, cu, de succes, cu final fericit, uh, care să le arate cetățenilor ce se poate face. Apoi, încercăm să fim mai interactivi, astfel încât să putem obține și un feedback din partea cetățenilor. Astfel încât atunci când cetățenii au o problemă la care nu au un răspuns, să ne poată transmite acest lucru. Le ascultăm doleanțele și în momentul în care îi putem redirecționa spre alte servicii, facem și acest lucru. În ce stadiu ne aflăm actual, în momentul de față, undeva la mijlocul itinerariului. Portalul de care vă spuneam este disponibil în engleză, dar mai multe versiuni lingvistice se vor adăuga până în toamnă și va exista și o campanie promoțională pentru ca oamenii să afle de acest portal. Provocările cu care ne confruntăm. Două provocări majore. Odată, pentru ca informațiile să fie actualizate, trebuie să ne bazăm pe ceea ce ne furnizează statele membre, ceea ce reprezintă o provocare. Și aici cred că și dumneavoastră această comisie în, împreună cu contribuția dumneavoastră în, în acest forum și cu colaborarea cu guvernele naționale am putea face ceva. Pentru că <clears throat> se poate vedea în ce măsură există probleme cu implementarea legislației europene în statele membre, ceea ce reprezintă o contribuție importantă. Uh, versiunile lingvistice, este important ca acest portal să fie disponibil în toate limbile. Este o provocare, dar uh, încă o dată este un aspect central. Sigur că trebuie să ne concentrăm și asupra facilitării accesului la toate aceste servicii de asistență. S-a menționat uh, noul domeniu pe internet Solvit.eu. Acum încercăm să reunim toate serviciile relevante într-un fel de rețea care să colaboreze într-un mod inedit. căutăm noi modalități de a colabora, asta și prin intermediul promovării mai bune a ideilor noastre. Sigur, provocarea constă în faptul că Solvit constă din contribuții naționale. Nu, nu vrem însă să creăm uh, o povară de lucru prea mare pentru aceste centre naționale, ci să ne concentrăm de asemenea și pe calitatea serviciilor juridice, pentru că acestea nu sunt întotdeauna de calitate. Și trebuie să vedem cum putem utiliza serviciile disponibile mai bine. Și aici se pot crea foarte multe sinergii din rețelele deja existente. Acum, partea de informații mai bune pentru, ca bază pentru politicile europene. Anul acesta avem un proiect pilot și cum procedăm? Folosim uh, cazuri concrete din uh, cinci servicii de asistență și încercăm să vedem uh, care sunt principalele uh, teme pe care le putem filtra din multitudinea de microprobleme cu care se confruntă acestea. Și uh, un domeniu foarte dificil în acest sens, pe care îl cunoașteți și dumneavoastră, se referă la pregătirea profesională și recunoașterea acesteia. Însă vom reveni cu informații pe această temă. Pe următoarea pagină. relansarea pieței interne poate veriga lipsă pe piața internă se referă tocmai la aceste informații clare din teren. Este un aspect asupra căruia vom reveni și în fața dumneavoastră. Pentru a conchide, am venit în fața dumneavoastră pentru a încerca să vă arătăm ce ne propunem. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat și sperăm că aceste eforturi vor fi de natură să conducă la mai multe sinergii între noi pe viitor. Mulțumesc, foarte mult pentru această prezentare. Cred că a fost uh, foarte relevantă uh, chiar și pentru um, activitatea domnului lui Y despre care am vorbit astăzi. și credem că tocmai reunirea acestor inițiative în cadrul um, actului privind piața unică ar fi uh, o idee foarte bună. Progresul, uh, progresul pe aceste inițiative și apoi integrarea lor uh, într-un singur ansamblu este cu siguranță un pas înainte și dorim și noi să contribuim și cred că și raportorul nostru pe piața internă ar avea ceva de spus, dar înainte de asta mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Nu, do- doamnei, doamnei Turner. Mulțumesc foarte mult. Am uh, lucrat deja pentru Comisia Europeană ca reprezentant uh, în Polonia și am lucrat în cadrul uh, Direcției Generale Comunicare. Și îmi aduc aminte că fiecare inițiativă Solvit, de exemplu, ne cereau uh, informații și nu aveam nici măcar suficient loc pe pagina de internet pentru a pune toate aceste informații. În orice caz, uh, acest, de, acest gen de proiect permite cetățenilor să um, aibă un acces direct la informații, să le vadă pe pagina de internet și apoi să, să clicheze pe cele care îl interesează pentru a merge mai departe. Și știu că este o provocare această cooperare cu restul partenerilor Comisiei Europene. Va trebui să cere statelor membre să continue să vă furnizeze informații și feedback și sigur că trebuie să promovați împreună această inițiativă. Ați vorbit despre forumul privind piața internă și cred că va fi o platformă foarte bună pentru promovarea și pentru informarea uh, cetățenilor cu privire la aceste surse de informații. Și astfel cetățenii vor vedea nu numai avantajele pe care le au în Europa și, în, și pe piața comună, ci vor avea și niște elemente de, care vor face ca piața comună să funcționeze într-un mod mai dinamic. Uh, și vor vedea că nu există un conflict între cetățeni și agenții economici. Am avut o discuție astăzi despre ce înseamnă piața, comunic- piața unică pentru uh, consumatori și pentru antreprenori. Ați vorbit despre acel principiu să nu mai fie utilizat jargonul, iar eu sunt uh, și în favoarea eliminării abrevierilor, să nu se mai utilizeze abrevierile, pentru că nu mai înțelegem nimic. Uh, uh, veți face o campanie de promovare în uh, toamnă, ați spus, și noi uh, uh urmăm să organizăm acel uh, forum privind piața unică în uh, toamnă și sper că vom colabora. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă Tun. Vă mulțumesc și pentru activitatea pe care ați desfășurat-o până acum și pentru contribuție. Dorește altcineva să ia cuvântul? Poate că aș putea eu să spun câteva cuvinte și să adresez o întrebare. Cred că a făcut un pas înainte cu această prezentare și diferența uh, între perspectiva cetățenilor și apoi uh, promovarea și, și informarea acestei inițiative prin uh, posibilitatea cetățenilor de a posta mesaje pe acest site, mi s-ar părea destul de confuz. Cred că trebuie să mai uh, lucrați aici pentru a avea o comunicare mai coerentă și o, o imagine mai coerentă. Uh, înainte de a face orice tip de promovare, cred că Comisia ar trebui să beneficieze de o consiliere pe teme de marketing pentru a vedea cum să comunice pe marginea acestor produse. Ați vorbit despre Europa pentru cetățeni, acea notă privind Europa pentru cetățeni și nu mi se pare foarte clar uh, ați vorbit despre necesitatea de a utiliza un limbaj cât mai uh, familiar și o axare pe rezolvarea de probleme. Însă trebuie să arătați accesul la informațiile de care au nevoie consumatorii și apoi accesul mai departe către uh, pe, pentru companii și pentru corporații uh, ceea ce se leagă și de aspectele transfrontaliere. Și poate că și aici este nevoie de o promovare oarecum separată, de o imagine care să fie separată. Sper că așa cum spunea și doamna Țiun, sper că am înțeles cu toții că ne-am săturat de toate aceste noi abrevieri și că limbajul trebuie să fie cât mai accesibil. Și Poate chiar și acest acronim uh, uh, în engleză SMAS, Single Market Assistance Services, uh, servicii de asistență pentru piața unică. Poate că și la acesta ar trebui să se renunțe și pentru că până la urmă e nevoie de o campanie de comunicare numai pentru acest nume. Acum, în calitate de președinte, o să vă invit să răspundeți la întrebarea doamnei Tune și apoi și la celelalte observații care au fost ridicate. Da, mulțumesc. Mulțumesc doamnei Van Tuin. Este clar că pentru noi este o provocare să lucrăm cu toți partenerii, pentru că atunci când vorbim despre piața unică și despre legislația specifică și despre toate aspectele diferite de aici, ei bine, avem 14 entități diferite care intervin în acest domeniu în cadrul Comisiei și în condițiile în care acestea cooperează bine, atunci lucrurile vor sta bine. Acum, utilizarea forumului pentru promovarea proiectului nostru, da, într-adevăr, așa vom face. În al treilea rând, în ceea ce privește um, orientarea către cetățeni, ei bine, nu dorim ca aceste servicii să fie numai pentru cetățeni, am dorit să se adreseze și agenților economici. Și pentru dacă portalul uh, axat, un portal pe teme de piață unică își pierde interesul pentru um, um, agenții economici, acest lucru nu poate fi deloc pozitiv. Uh, și așa cum am spus la început, este o adevărată provocare pentru noi, pentru că am contactat camerele de comerț, am uh, contactat panelele test uh, de agenții economici, am contactat uh, Direcția Generală Enterprise și experții acesteia și în ceea ce privește campaniile de promovare și de simplificare, sigur că și aici avem o adevărată provocare. Uh, pentru moment v-am arătat partea de conținut la care am lucrat până acum, dar este clar că dacă dorim să continuăm din punct de vedere logic, va trebui să simplificăm. Ne dorim să avem un singur număr de telefon, o singură adresă de e-mail la care să, fie, să fim contactați și prin aceste două elemente să uh, fiți orientați către entitatea potrivită. Sigur că fiecare ține la propriul său nume de instituție sau de entitate, însă acest lucru nu are cum să, confic, să, să funcționeze. Acum, SMAS, aceste servicii de asistență pentru piața unică, nu sunt un nume de brand, deci nu sunt o marcă, ci sunt numai un punct de acces între dumneavoastră și noi. Și foarte curând acest nume nu va mai exista, dar ideea din spatele său este să avem o recunoaștere și o cooperare dintre toate aceste persoane care sunt implicate în acest domeniu, dar care lucrează izolat. Și atunci ei trebuie, ele trebuie să coopereze pentru a face ceva bun împreună. Iată provocarea majoră. Deci pentru moment încercăm să ne descurcăm așa cum este cu acest sistem și apoi vom renunța la el. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Daly, pentru această abordare atât de deschisă și sunt sigur că veți prelua și observațiile noastre pentru că sunt critici constructive și ați văzut din rezoluția noastră că documentul este foarte bine fundamentat și sigur că obiectivul nostru este de a avea un uh, Single Market Act, o le, un act legislativ privind piața unică care să integreze toate aceste idei și o parte din acest act ar putea să încurajeze statele membre să participe la aceste inițiative ale Comisiei Europene. Și cred că putem avea un parteneriat foarte bun în acest sens pentru a, a dezvolta planul de acțiune al serviciilor de asistență, pentru că eu așa vreau să le numesc. Terminăm cu partea din această dimineață. Vă reamintesc că după amiază ne reîntâlnim în sala 4Q1 pentru a avea o reuniune interparlamentară cu parlamentele naționale pe tema asigurarea funcționării pieței interne a serviciilor, stadiul actual și provocările viitoare. Sper că veți veni și veți participa la această întâlnire cu parlamentele naționale și uh, vom continua apoi și mâine dimineață. Nu știu dacă va trebui să vă mai întoarceți cu aceleași documente și mâine, însă vă reamintesc că mâine ne întâlnim cu domnul Barnier de la 9 până la ora 10 și 15 și la 10 și 15 vom trece la votare și vă invit să vă aduceți cartelele de votare. Vă mulțumesc foarte mult!